unul pe care tocmai l-am ocupat. Haideți să continuăm voturile. În, în numele grupului EFD am, cerut, am primit o cerere ca domnul Bas Belder să îl înlocuiască pe domnul Natras în delegația pentru relație cu Japonia. Dacă nu există observații, atunci adoptăm această cerere. Conform regulii 216 alineatul 4, vreau să vă informez că nu există niciun fel de cereri de a supune la vot